Good, good morning everybody. We will start with the meeting. Please take your seats. Bună dimineața tuturor. Putem să începem? Vă rog să luați loc. Hemos esperado un tiempo prudencial para que pudieran eh, venir más. Eh... Am uh, așteptat deja destul de mult să ni se alăture și ceilalți colegi, dar cred că acum ar trebui să începem. În calitate de președinte interimar, declar această ședință deschisă. Vom începe prin a constitui comisia noastră și Propunem așadar alegerea președinței, președintei, președintelui și vicepreședinților conform procedurii. Vom începe prin a alege președinția și apoi vicepreședinții. Înainte de a demara însă această procedură, aș dori să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru cooperarea pe care am avut-o cu toții. Într-adevăr, atunci când uh, lucrăm pe un subiect care ne interesează, uh, mulțumirea este cu atât mai mare. Însă, o astfel de echipă ca cea cu care am lucrat aici în acești doi ani și jumătate uh, mi-a adus mulțumiri și mai mari, satisfacții și mai mari. Trebuie să vă mărturisesc că sunt emoționată. Așa sunt femeile. Eh, știm să ne exprimăm emoțiile, sentimentele. Aș dori așadar să mulțumesc și secretariatului, eh, această echipă minunată care eh, mi-a ușurat foarte mult munca, a fost o plăcere să ocup această funcție în această perioadă. Vom continua să ne luptăm pentru drepturile femeilor, este pasiunea, uh, este, este o luptă în care, în care ne punem toată pasiunea, este munca noastră și munca acestei comisii. Mi-a făcut plăcere să lucrez uh, cu dumneavoastră și sper că vom continua cu același succes și în aceeași atmosferă. Vom uh, trece acum... A, îmi cer scuze, am uh, uitat să fac un anunț. Știți că um, la această uh, ședință participă membrii plini. Uh, dacă avem supleanți prezenți, trebuie să, uh, se, să fie anunțat secretariatului. Doamna Borsan pentru doamna Dăncilă la grupul socialiștilor și doamna Ward pentru în locul doamnei Hannibal. Și la PPE, Gabriel uh, locuiește pe Atwork. Și dumneavoastră, doamnă, sunteți uh, supleantă pentru... Nu văd? Pentru... Hismenova. Doamna Arena este înlocuită de domnul Moisa. Mai sunt uh, și alte persoane? Nu? Bun. Perfect. Verific acum cvorumul. Este nevoie de un minim de 10 membri. Cvorumul este reunit. Trecem acum la numirea candidaților pentru președinție. Am primit o propunere doamna Blicheviciute. Mai sunt și alte propuneri? Bun. În absența altor propuneri, o aprobăm în unanimitate pe doamna Blincheviciute în funcția de președinte a acestei comisii. Thank you. Labą dieną visiems. Bună ziua tuturor, mulțumesc. Voi vorbi în limba lituaniană. Doresc să mulțumesc în numele tuturor, cu cea mai mare căldură și sinceritate președintei noastre, doamna Perez. Îi mulțumim foarte mult și urăm mult succes în funcția de coordonatoare, o funcție la fel de importantă ca cea de președinte a acestei comisii. Fără alte întârzieri, uh, voi adăuga doar că sper că vom continua să lucrăm ca o echipă și că vom avea rezultate uh, excelente pentru toate statele membre în ceea ce privește Uh, chestiunile legate de femei. Continuăm ședința noastră constitutivă, trebuie să alegem patru vicepreședinți. Primul vicepreședinte, avem quorumul, acest lucru ne-a fost deja confirmat, membrii supleanți au fost și ei înregistrați și semnalat secretariatului, așadar primul vicepreședinte, avem un candidat, o candidată mai degrabă, Doamna Barbara Matera Dumnea este de acord să fie candidată, ne-a confirmat în scris acest lucru, însă uh, astăzi nu poate participa la reuniunea noastră. Um, mai sunt și alți candidați pentru funcția de prim vicepreședinte? Nu. În acest caz, confirmăm așadar candidatura și alegerea doamnei Matera la postul, în funcția de prim vicepreședinte. Uh, antrojo pavaduotojo rinkimai, antrojo pavaduotojo rinkimai. Acum, alegerea celui de-al doilea vicepreședinte, aceeași procedură. Grupul GUE a supus candidatura doamnei Lopez. care este de acord. Domnul Lopez, care este de acord să fie candidat, nu mai dorește nimeni. Atunci confirmăm candidatura domnului Jean Clemento Lopez prin aclamare. Vă invit, dragi colegi, să vă alăturați uh, la prezidiu. Vicepirminincă? Uh, Acum, al treilea vicepreședinte. Avem candidatura Doamne Honeyball, uh, prezentat uh, numele grupului uh, Socialiștilor și Democraților și dumneavoastră și-a cerut scuze pentru absența astăzi, nu a putut participa la reuniune. Mai sunt și alți candidați la această funcție, nu este cazul. Prin aclamare confirmăm așadar candidatura doamnei Honeyball. Al patrulea vicepreședinte candidatura doamnei Iana Jindanska de la ICR. Mai sunt și alte candidaturi? Nu este cazul. Dragă Iana, îți confirmăm candidatura și te invităm să te alături uh, prezidiului. Steigiamąjį susirinkimą baigiam išrinkom pirmininką ir pavaduotojus. Dragi colegi, ședința constitutivă se încheie aici. Am ales președintele și vicepreședinții comisiei și uh, sper că vom uh, lucra în modul cel mai strâns și mai unit. Începem acum reuniunea noastră, ședința noastră ordinară. Începem prin a adopta ordinea de zi pot să vă spun că avem aici un amendament cu privire la punctul 9. Raportul domnului Urtasun, Egalitatea între bărbați și femei în Uniunea Europeană 2014-2015. Am decis uh, să amânăm uh, votul acestui raport pentru data de 6 februarie. Acesta este singurul amendament și uh, putem aproba ordinea de zi, adopta ordinea de zi. Trebuie de asemenea să adoptăm acum uh, procesele verbale din 7-8 noiembrie și 29 noiembrie 2016. Acestea se adoptă. Următorul punct de pe ordinea de zi, vot Vă rog așadar să vă pregătiți pentru vot, să verificați dacă aveți um, cartelele de vot. Tape. pirmas mūsų uh, uh, balsavimui pateiktas pranešimas, tai, tai yra. Primul raport uh, pe care vom vota este vorba despre raportul lui Claire Moody. <clears throat> Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. na w... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La începutul votării aș fi vrut să fac două observații. Ah. I am so sorry. Yes. Președinta uh, o invită să reia. Spuneam așadar că doresc să fac două observații pe marginea acestui document. Este vorba despre amendamentul 244 și 245. Primul amendament vorbește despre o monitorizare a programului. Și acest program s-a încheiat la sfârșitul lui 2016. Prin urmare, acest amendament este greșit în fond. Apoi al doilea, 245, se referă la bugetul mediatorului pentru drepturile cetățenilor în Polonia. Și aici a intervenit o eroare, pentru că bugetul mediatorului uh, Uh, pentru drepturile cetățenilor uh, în 2017. Vă pot ruga să mi acordați atenția dumneavoastră, așadar bugetul acestui mediator al drepturilor cetățenilor din Polonia pentru 2017 a crescut cu 2 milioane de zlotii ori, în acest amendament, autorii, autorii spun că bugetul a scăzut. În 2016, acest buget era de aproximativ 35 de milioane de zloti și în 2017 trece la 37 de milioane. Peste 37 de milioane, deci o creștere de 2 milioane de zloti. Bun, nu știu de unde vin informațiile autorilor acestor amendamente, însă acestea nu reflectă realitatea. Prin urmare, invit pe membrii comisiei să voteze împotriva acestor două amendamente. Pentru că sunt greșite. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vișnesca, pentru aceste informații de care am luat notă. Nu o să intrăm în uh, detaliu pentru că raportorii nu sunt prezenți. Uh, vom uh, vota și colegii vor decide cum votează. Trecem așadar la vot. to ja tylko powtórzę numery poprawek, dobrze? Ja tylko powtórzę jeszcze raz te numery poprawek. 200... Permiteți-mi uh, doar să repet. E vorba de amendamentele 244 și 245. Mulțumesc. Eva? Să începem votul. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Este un vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 48 și 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63 uh, pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica aici. Verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 72 și 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 74 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentele 75 și 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 117 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica, vă rog, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 118 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, pentru, uh, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 și 141 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri. 152, cer scuze președinte, 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, vă rog, s-a deschis votul. La 155. Să deschizi votul. O 155. S-a deschis votul și acum votul s-a închis. Se respinge. 156 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. One five nine in favor. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendment 162. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, vă rugăm, la 164 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171-172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 70 și... Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178-179 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205-206 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 208 în bloc cu 211, 212, 213 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget uh, Amendamentul 214-215 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendment 200. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 224, în două părți. Prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua e caducă. Amendamentul 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Buget 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 231, 232 și 233 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendul 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 238 Poftim? Doriți să verificăm? Da, verificăm electronic amendamentul 237. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 242 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai bine verificăm electronic, totuși. Am deschis votul la 244. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 245. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Verificăm electronic. 245, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, se respinge, se corectează președintea. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont. Cont referirea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mergem acum la amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri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 Amendamentele 18 și 19 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget H pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 24 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont H pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cont I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum supunem la vot textul final. Vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Se adoptă. Da, vă rog, doamna Vișnevscă, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii care au votat pentru respingerea amendamentelor 244 și 245 și vreau să-mi exprim mirarea cu privire la faptul că printre noi există membri, există deputați aici care consideră că se poate vota în mod cu totul absurd. Comisia noastră poate sigur să afirme că un cerc este pătrat, dar asta nu înseamnă că cercul chiar este pătrat pentru cei care au uh, votat pentru să spună că 35 e mai mare decât 37, mi se pare totuși un lucru de mirare. Asta am vrut să spun și să repet, anume faptul că bugetul pentru mediatorul drepturilor cetățenilor în Polonia a fost suplimentat față de 2016 și uh, Deplâng faptul că ideologia, iată, prevalează asupra bunului simț și chiar asupra principiilor matematicii, care totuși este o, este o știință exactă. Ačiū. Toliau tęsim balsavimą. Președinte, mulțumim. Continuăm uh, voturile. Trecem la punctul următor. Este vorba despre recomandare către Consiliul cu privire la prioritățile UE pentru cea de-a 61-a sesiune 1. Raportoare sunt doamna Maria Arena și Constans Grip. 22 și 23 pentru împotrivă se adoptă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 2 se adoptă, amendamentul oral 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 31 și 32 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, 51 uh, uh, este caduc, nu a trebuit să-l votăm. 36, deci pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 52 și 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Amendamentul 1. Nu, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentele 17 și 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum supunem la vot textul recomandării. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, se adoptă. Mergem mai departe. Proiectul de aviz, descărcarea pe 2015, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse, raportoare este Viorica Dăncilă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 în două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Intervenție din sală fără microfon. Partea a doua e caducă dacă prima parte nu se adoptă, dar prima parte s-a adoptat, deci trebuie votată și partea a doua. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum, votul cu privire la întregul uh, proiect de aviz, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnei raportor Viorica Dăncilă. Ah. No. Mm-hmm. Now we will vote on draft opinion discharge 2015 general. Acum vom vota descărcarea de gestiune pe 2015, bugetul general al UE, Comisia Europeană, raportar Viorica Dăncilă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic pentru întregul proiect de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Mulțumim, doamnei Viorica Dăncilă. And our uh, last voting. Uh, și ultimul vot, amendamentele de mainstreaming de gen în ceea ce privește agenda europeană pentru economia colaborativă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 Mėly colegos, mes turime tęsti. Dragi colegi, trebuie să continuăm lucrările noastre. Vă mulțumesc că ați fost atât de activi la ședința de vot. Dar acum, cum spuneam, trebuie să continuăm lucrările noastre și o să modificăm un pic ordinea noastră de zi și vom asculta prezentarea programului de lucru pentru Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Avem printre, o avem printre noi pe directoarea acestui institut care ne va prezenta, deci, programul de lucru pentru 2017. Virginia, ai cuvântul. Mes tęsim posėdį ir prašau gerbiamą direktorę Virginiją Lambak pristatyti. Continuăm deci lucrările noastre și dau cuvântul doamnei Virginia Landberg pentru a ne vorbi despre programul de lucru pe 2017 al Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi. Este deja o tradiție salutară să începem anul cu o discuție la această comisie pentru că prioritățile politice și nevoile Parlamentului, ale Comisiei și ale Consiliului ne definesc fiecare pas al muncii noastre. Înainte de a vă spune ce avem planificat pentru acest an, o să mă refer un pic la anul trecut, la 2016 și la ce a adus an în domeniul legalității de gen. Încă am văzut că progresele sunt lente în ceea ce privește egalitatea de gen și există o diferență mare între statele membre, mai ales în ceea ce privește implementarea directivelor și regulilor UE și a priorităților UE. În 2016 am văzut uh, societăți din ce în ce mai divizate în Uniunea Europeană. Fie că vorbim despre migrație, despre reprezentarea democratică sau despre apărarea valorilor tradiționale drepturile femeilor și egalitatea de gen au căzut victima uh, diviziunii publice. Inegalitățile sociale care sunt în creștere nu sunt un accident, nu sunt întâmplătoare, ci vin ca urmare a acestor schimbări sociale cu un impact încă necunoscut asupra valorilor noastre democratice și a democrației în general. Sărăcia. Dacă vă uitați la câteva exemple ale concluziilor noastre, vedem că doar în ultimul deceniu nu s-a înregistrat niciun fel de progres în ceea ce privește reducerea inegalității de venituri. Și în unele state membre, diferența între cei mai bogați și cei mai săraci s-a uh, accentuat. După cum uh, vedeți, în uh, țara noastră gazdă, în Lituania, discrepanța asta este de șapte ori, uh, diferența între bogați și săraci. Ne-am uitat la situația economică și socială a Uniunii Europene și a statelor membre din perspectiva de gen pentru 2016 și o să vă ilustrez acest lucru cu un exemplu din cel mai recent studiu al nostru privind sărăcia și inegalitățile. Aceste date pe care le vedeți aici arată că familiile cu copii sunt, uh, prezintă un risc crescut de sărăcie. Și unul din motive este că femeile sunt uh, mai puțin, uh, există posibilitatea mai mică pentru femei să lucreze atunci când au copii. Doar 55% din femeile care aveau 2 sau 3 copii erau în câmpul muncii cu cât uh, cu mai mulți copii are o femeie, cu atât uh, șansele sunt mai mari ca ea să fie șomeră. Uh, mamele șomere devin mai vulnerabile la evenimentele de viață, cum ar fi decese, divorțuri, separare sau șomajul partenerului. Dacă pierd venitul partenerului, ei și copiilor prezintă un risc crescut de sărăcie. Dacă vorbim despre um, calități și educație, vorbim aici despre, form, despre ocupare. Ocuparea nu mai este singura rețetă de a ieși din uh, sărăcie, pentru că avansurile tehnologice mm, definesc noile locuri de muncă și conținutul acestora. La solicitarea președinției malteze am analizat rolul pe care îl joacă genul pentru acele uh, Uh, persoane care sunt uh, vulnerabile fie datorită uh, lipsei de calități profesionale, fie datorită lipsei de educație. Vedem aici că femeile, în general, pot să fie mai degrabă într-o situație de inactivitate economică decât bărbații. Accesul pe piața muncii, precum și condițiile de lucru potrivite sunt necesare pentru niște uh, piețele muncii care să funcționeze bine. Dacă ne uităm acum la următorul diapozitiv, lipsa de calități relevante, vă uitați la populația necalificată în funcție de vârstă și gen și vedeți că uh, acesta este un motiv foarte important uh, pentru inactivitate sau pentru o situație precară la locul de muncă. Doar 43% dintre femeile necalificate cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani au fost uh, în câmpul muncii și din aceste 43%, de procente, 37% aveau uh, locuri de muncă precare. În rândul tinerilor se vede uh, proporția de bărbați cu uh, calificări uh, reduse este mai mare decât cea a femeilor. Deci uh, discrepanța de gen se regăsește și în categoria de vârstă mai înaintată, mai ales la vârsta de pensionare. Entering the labor market. Intrarea pe, piețe, pe piața muncii sau revenirea în câmpul muncii după pauze lungi pot reprezenta o provocare pentru persoanele cu un nivel de educație scăzut. Dacă vă uitați pe partea stângă, cele două coloane de bărbați și femei uh, cu calificări reduse, vedeți um, că jumătate din, uh, sau 49% din femeile cu calificări reduse uh, nu intră în câmpul muncii, prin comparație cu 27% dintre bărbați. Mai mult, Vorbim despre peste 6 milioane de femei cu calificări reduse și 2 milioane de bărbați cu calificări reduse care nu au avut niciodată un loc de muncă. Majoritatea lor nici măcar nu-și caută un loc de muncă. Oportunitățile de ocupare restrânse pentru aceste persoane uh, au un impact asupra deciziei de a intra pe piața muncii, mai ales atunci când este vorba despre căutarea unui loc de muncă pentru că acceptarea unui loc de muncă elimină uh, alte tipuri de asistență și uh, riscă și costuri crescute. Uh, apoi ne uităm aici la, la diferențele de gen care sunt foarte vizibile atunci când ne uităm la locurile de muncă precare mai ales în ceea ce privește salariul. Dacă vă uitați în partea stângă, cercul verzui, Vedeți că este o discrepanță de gen foarte mare. Uh, o femeie din 5 și un bărbat din 12 primesc un salariu foarte mic în Uniunea Europeană de astăzi. Și asta este o barieră în ceea ce privește obținerea independenței financiare și poate duce la un risc mai mare de excluziune socială și de sărăcie. Dacă vă uitați la cercul roz, Uh, numărul de ore uh, petrecute la locul de muncă, aproximativ 10, aici discrepanța de gen este mai mică în multe locuri de muncă, dar motivele sunt diferite. 30% dintre femei lucrează mai puțin de 10 ore pe săptămână din cauza de motive personale și doar din bărbați au uh, acest motiv pentru a lucra puțină oră pe săptămână. Acum o să vă spun ce vom face în acest an. Câteva imagini cheie. Uh, genul nu este singurul element pe care trebuie să-l analizăm, dar face parte din uh, soluție, este o parte importantă a soluției. Și dacă ne gândim la măsuri cuprinzătoare pentru a încuraja egalitatea de gen, investiția în egalitatea de gen uh, contribuie în mod semnificativ la creșterea economiei noastre și la ocupare. Astea sunt probele pe care le-am obținut în urma studiilor și vom lansa un alt studiu în ceea ce privește beneficiile economice ale egalității de gen. Nu vă dezvălui încă nimic, dar uh, o să vă arăt un singur uh, diapozitiv care să vă spună așa în mare cam care sunt uh, concluziile și cum și ce efect au avut măsurile de egalitate de gen și cum au crescut acestea PIB-ul cu până la 10%. Trecând la următorul domeniu, am făcut opt rapoarte pe baza implementării platformei pentru acțiune și în acest an vom finaliza un proiect legat de o calificare mai înaltă a femeilor care, și bărbaților care se află în locuri precare de muncă. Pentru președinția estonă, uh, Lucrăm la segregarea de gen în ceea ce privește educația și formarea pentru piața, piața muncii și aici uh, facem o legătură între uh, acestea și impactul pe care îl au uh, uh aceste măsuri, aceste discrepanțe pe parcursul uh, vieții profesionale până la vârsta de pensionare. Acum, violența. Violența continuă să rămână un, uh, o prioritate importantă pentru noi și în acest an și acum lucrăm foarte strâns cu Comisia Europeană pentru a avea măsuri care să combată violența împotriva femeilor. Cred că sunteți cu toții de acord cu mine că egalitatea de gen, eliminarea inegalităților este cheia pentru a combate violența împotriva femeilor și tocmai de aceea vom avea primul cadru de măsurare uh, obiectiv al violenței împotriva femeilor uh, care să intre în indexul de egalitate de gen, să aibă niște reguli uh, pentru a vedea cum se aplică și cum se consolidează măsurile care combat violența împotriva femeilor. Sperăm că acest cadru de măsurare a violenței uh, împotriva femeilor va ajuta Uniunea Europeană și Parlamentul să monitorizeze mai bine aplicarea angajamentelor luate la nivel internațional sau la nivel de UE, cum ar fi Convenția de la Istanbul, Directiva privind drepturile uh, victimelor sau Ordinul uh, Parchetului European. Acum, Finalizăm și un studiu foarte important în ceea ce privește terminologia pentru a armoniza definițiile și terminologia în ceea ce privește uh, violul sau uh, violența partenerului intim, pentru că multe state membre au interpretări diferite ale acestor uh, definiții și uh, definesc diferit violul, spre exemplu, și atunci nu putem să facem o comparație reală și nu putem uh, cuantifica pentru că vorbim despre lucruri diferite. Aceste definiții sunt acum gata și ne pregătim să le introducem și cooperăm și cu Eurostatul pe această temă pentru a avea niște definiții unanime. O altă parte a activității noastre este continuarea estimării riscului de, genit- de mutilare genitală și am dezvoltat uh, în urmă cu câțiva ani uh, o metodologie pentru trei țări pilot și acum lucrăm cu șase țări noi. Mai ales acum că este extrem de relevant în contextul uh, migrației pentru a vedea cum sunt aplicate și protejate drepturile fetelor aflate în, poziție, în postură de risc. De asemenea, vom face și o analiză a directivei privind drepturile victimelor din perspectiva specifică a traficului cu ființe umane. Acum o să trec la următorul diapozitiv. După cum vedeți, avem un cerc referitor la măsurarea violenței împotriva femeilor sau a violenței în general. Datele oficiale, care sunt extrem de puține, dar sunt cele pe care le primește la Eurostat și de la Birourile Naționale de Statistică, Anul acesta lucrăm la al doilea nivel și anume date administrative. Și înainte de această reuniune și după această reuniune organizăm uh, întâlniri cu fiecare stat membru cu sectorul de poliție și de justiție pentru a discuta, pentru a vedea ce se poate face pentru a armoniza uh, colectarea de date administrative, astfel încât să putem să le utilizăm pentru a cuantifica cel puțin violența partenerilor intimi, dar și femicidul sau violul. Deci vom susține statele membre în funcție de nevoile lor pentru a ne asigura că aceste date pot fi colectate uh, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Dacă trec acum la mainstreamingul de gen, care face parte permanentă din uh, activitatea noastră, susținem uh, platformele de mainstreaming care au fost utilizate la nivel uh, mare în statele membre, nu doar de practicanți, ci și de guverne, și vom extinde această platformă și o vom actualiza în toate domeniile de politici, cu noi probe și noi uh, cifre. Apoi, uh, genul și educația. Acum avem un uh, studiu pentru a vedea modul în care putem colabora cu președinția malteză pe această temă. Vom face o analiză cuprinzătoare în ceea ce privește uh, aspectele specifice legate de gen în domeniul educației și acest lucru se întâmplă tocmai pentru a găsi căi și indicatoare pentru a vedea ce putem îmbunătăți în sistem. Aș vrea de asemenea să profit de ocazie pentru a mulțumi uh, rețelei de mainstreaming a Parlamentului European și vreau să vă spun că EIG rămâne partenerul dumneavoastră Bugetul pe criterii de gen. Am discutat cu Comisia Europeană și am văzut în multe cazuri cât de important este pentru Parlamentul European să avem această bugetare pe criterii de gen și acum decidem ce parte din fondurile structurale putem prelua pentru a pregăti o abordare mai cuprinzătoare. Fondurile structurale ar putea fi foarte utile și am putea astfel să influențăm și viitorul activității noastre. Nu în cele din urmă, întotdeauna am pus accentul și anul acesta, în octombrie, vom uh, lansa din nou uh, indexul de egalitate de gen. Ce va fi nou aici? Uh, vom vedea că tendința, deși lentă, este în creștere sau în descreștere și noi, elementele noi pe care le-am menționat este cadrul pentru violența împotriva femeilor, uh, bazat pe disponibilitatea datelor și pe fiabilitatea acestora. De asemenea, disecarea inegalităților. Anul trecut am lucrat din greu și acum finalizăm uh, munca noastră pentru a găsi variabilele, pentru a măsura care sunt grupele care se intersectează și sunt convinsă că veți fi încântați să uh, vedeți acest lucru. Apoi, am adăugat multe variabile noi în domeniul sănătății, care este mai concentrat acum și uh, indicator noi în ceea ce privește puterea socială. Asta veți putea vedea în octombrie și sper că veți folosi în continuare această platformă așa cum ați făcut-o și până acum. Este doar o imagine rapidă a surse bogate de informații pe care EIG poate să vi le pună la dispoziție pentru a vă ajuta în continuare. Și sperăm că institutul nostru va juca un rol și mai activ pentru oferirea de analiză sensibilă la aspectul de, de gen. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes uh, cooperarea cu dumneavoastră în continuare. Mulțumim uh, foarte mult, doamnă Virginia Langbeck. Aveți cuvântul acum. Uh. Ganz herzlichen Dank fürs Wort, aber noch viel mehr herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc, doamna director, pentru explicații. Știm cu toții ce reprezintă uh, IGE um, este un institut care ne pune la dispoziție cifre și fapte care confirmă, de fapt, niște lucruri pe care le gândim deja cu toții. În cadrul comisiei noastre, cred că avem o bună intuiție față de ceea ce se face uh, în uh, acest domeniu și ne confirmați aceste intuiții cu ajutorul cifrelor Ceea ce ne-ați prezentat este de altfel ceea ce resimțim și noi atunci când luăm pulsul societății. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Ne-ați prezentat așadar cifre și fapte concrete, uh, date pe care le mm, colectați deja de multă vreme. Și atunci aș dori să vă întreb. În domeniul uh, femeilor, uh, resimțim uh, modificări uh, care sunt aduse de tendințele populiste, de mișcările de dreapta extremiste. Resimțiți același lucru? Aveți nevoie de noi instrumente de măsurare pentru a putea evalua acest lucru? Ați reușit să măsurați acest fenomen, această influență a tendințelor de dreapta, a tendințelor populiste? Mm, nu face decât să otrăvească domeniul care ne interesează și drepturile femeilor. Ați resimțit această influență? Constatăm, de exemplu, serie de influențe care provin și din fluxurile migratorii. Aveți indicatori în acest sens? pentru că toate aceste tendințe vin să influențeze viața femeilor și situația lor în societate. Ne-ați putea furniza, eventual ulterior, uh, niște cifre în acest sens, pentru că înțeleg că nu le puteți da acum direct. Și vă asigurăm că informațiile pe care ni le furnizați sunt de cea mai mare importanță pentru a confirma intuițiile pe care le avem față de evoluțiile din societate. Mulțumesc! Mulțumesc. Pentru un moment, uh, Așa cum spuneam, uh, datele privind uh, violența nu sunt suficiente și dacă vă uitați la graficele noastre, nivelul de prevalență ne oferă mai degrabă un sentiment asupra violenței um, comunicate, însă realitatea este alta. Sigur, avem datele cantitative pe care trebuie să le punem într-un context uh, calitativ și uh, ce ne interesează întotdeauna este să avem și acele elemente de context, de cadru. Uh, în prezent implementăm un studiu educațional cu o etapă de follow-up uh, unde am integrat și uh, migranții și aici um, ați vorbit despre valori, despre atmosferă, despre um, intimidare. Ei bine, sperăm că prin acest studiu să putem să avem elemente de analiză pe care să le putem utiliza, pentru că odată cu venirea migranților, cu integrarea lor în uh, școli, uh, pentru că vom uh, studia, de exemplu, sectorul educațional, educația adulților, sistemul tradițional, e bine, acolo cred că vom vedea factori care aduc o modificare de mentalitate. Știți că Eurostat a început uh, să lucreze mm, la mm, prevalență, iarăși niște date pe care le vom putea utiliza și la nivel intern vedem că prevalența poate doar să confirme um, o tendință pe care o vedem în datele administrative oficiale. Și vă spuneam că atunci că lucrăm cu um, date administrative care provin și de la poliție sau din sectorul uh, judiciar. Ei bine, însă cei care nu au încredere în poliție sau în uh, sectorul judiciar trebuie și ei uh, luați în considerare. Prin urmare, trebuie să dezvoltăm și alte surse de informație. Uh, Iată ceea ce ne interesează în acest an și vom vedea în funcție de situația de, din fiecare stat membru. Sperăm să putem să um, evaluăm cum funcționează uh, și alte elemente, inclusiv uh, educația. Prin urmare, um, egalitatea de gen este um, cauza profundă și trebuie să vedem cum toate aceste constatări uh, variate se, se leagă între ele. Președinte, mulțumesc. Doamna Garcia Perez. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș uh, dori să-i mulțumesc doamnei Landbach pentru participarea la această reuniune. Este deja prezentă în reuniunile noastre de multă vreme și cred că este important să menținem o bună colaborare între Comisia noastră și Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Într-adevăr, institutul dumneavoastră reprezintă pentru noi un instrument care vine să întărească și să susțină activitățile noastre și diferitele rapoarte pe care le elaborăm uh, în diferite domenii ne-ați prezentat programul pentru 2017 și ați uh, menționat uh, aspectele la care vă veți uh, referi. Ei bine, ele coincid cu multe din rapoartele pe care și noi trebuie să le elaborăm și care se regăsesc în propriul nostru program de lucru. Colega noastră v-a împărtășit o preocupare pe care o avem aici în Comisia FAM și anume să reușim să cuantificăm diferitele influențe pe care noi, organizațiile femeilor, Comisia pentru Femei, ONG-urile le percepem. Uh, avem impresia că regresăm în materie de luptă pentru drepturile femeilor în uh, multe domenii, sănătatea genetică um, și alte domenii. De aceea ar fi foarte interesant uh, să um, vedem dacă institutul uh, realizează studii în aceste, uh, pe aceste subiecte care să vină să uh, ne alimenteze reflexiile și ca noi apoi să putem să transmitem aceste concluzii către instituții și guverne care să ia acțiune. Da. Când citim uh, diferitele proiecte de rapoarte, vedem că datele noastre sunt din ce în ce mai utilizate și pentru noi acest lucru este important, uh, sigur. Uh, este important să existe date cât mai actualizate și care să ofere uh, o perspectivă comparabilă la nivel european. Avem uh, o, o nouă bază de date care este foarte utilă și ne permite uneori să extragem uh, pur și simplu datele fără să mai facem uh, rapoarte și suntem aici ca să vă, să vă ajutăm. Mulțumesc! Uh, îi dau cuvântul acum doamnei Endike Mulțumesc uh, foarte mult pentru informațiile pe care le-ați transmis și pentru că ne-ați prezentat uh, activitatea dumneavoastră, care este foarte importantă pentru noi. Ați vorbit la început despre mm, diviziunile din uh, societate, despre situația precară a femeilor și comisia noastră este conștientă de aceste situații și aș vrea să mergem acum într-o, într, direcție puțin diferită, pentru că problemele pe care le au uh, drepturile, din punct de vedere al drepturilor femeilor, uh, aceste probleme sunt legate și din cauza, um, sunt legate și de um, um, conflictele care există astăzi în Uniunea Europeană. Se pare că în uh, mentalitatea noastră revine o definiție a masculinității, a um, unui uh, bărbat puternic uh, care este capul familiei, poate că își agresează soția, dar cui îi pasă. Uh, ne uităm la aceste schimbări culturale din societatea noastră și poate că am avea nevoie de niște um, date care să ne ajute să abordăm această uh, masculinizare care revine din anii 50. Și în ce privește combaterea violenței uh, împotriva femeilor, știți că um, dorim ca Uniunea Europeană să ratifice Convenția de la Istanbul și aș vrea să știu dacă aveți date segregate din mai multe state membre care au ratificat Convenția de la Istanbul comparativ cu cele care nu au ratificat-o. Dacă vedeți diferențe, ați vorbit despre uh, Uh, definiția violenței împotriva femeilor, dar vedeți uh, dacă ratificarea acestei convenții are vreun impact. Acest gen de date ar fi foarte importante pentru noi în um, demersul nostru de a obține ratificarea de către Uniunea Europeană a acestei convenții și apoi <coughs> ratificarea și de către celelalte state membre. Mulțumesc! În ceea ce privește amenințările împotriva a, drepturilor femeilor și această masculinizare a societății, da, sunt subiecte despre care discutăm, evident. Ceea ce încercăm să facem este să includem aceste aspecte în studiile pe care le conducem și am vorbit despre studiul privind educația. Acolo lucrurile vor fi clare. Studiul privind educația se bazează pe declarația de la Paris, valorile și atitudinile uh, intră și ele aici. Va fi finalizat probabil uh, la sfârșitul acestei toamne. Acolo vom avea mai multe, atunci vom avea mai multe informații pe care le vom putea împărtăși cu dumneavoastră. Vom vedea evoluțiile, vom integra uh, și uh, influențele aduse de migranți, dar sigur că nu este singura modalitate de a proceda. Această acest concept al masculinității uh, se regăsește în multe sectoare și trebuie luat în calcul. Avem uh, o campanie de mm, colectare de date privind violența împotriva femeilor. Este o campanie White Ribbon și vrem să vedem care este perspectiva tinerilor uh, bărbați? Avem la nivelul statelor membre evenimente, vom avea un astfel de eveniment înainte de conferința de la, din Malta, uh, pentru că în această campanie am um, implicat și uh, bărbați reprezentativi de la cel mai înalt nivel Acum, în ceea ce privește datele legate de Convenția de la Istanbul, avem astfel de date pe care le folosim în uh, documentele noastre. Um, urmărim, de exemplu, ceea ce se întâmplă din punctul de vedere al directivei uh, privind traficul de ființe umane. Nu am făcut neapărat un follow-up foarte clar, pentru că avem multe alte studii, însă când se va finaliza acest proces de ratificare, Uniunea Europeană va vedea ce fel de um, date de follow-up sunt necesare. Pentru că vă spuneam că avem propriile noastre date administrative și ele ne vor permite să contribuim. Mulțumesc, doamna Milenar. Vă mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră aici. Aș uh, dori să subliniez ceea ce a spus uh, și colega mea. Aceste date de monitorizare ne vor permite uh, să ne susținem argumentele, sperând că vom beneficia de rezultatele corecte. Vom adresa întrebarea legată de Convenția de la Istanbul și noi președinții. Uh, suntem cu toții uh, um, uh, foarte preocupați de rolul Poloniei. Nu știu dacă aveți alte informații în acest sens. Și S-a vorbit despre, despre blocajele și conflictele existente. Sigur că ele sunt acolo. Când ne uităm la ceea ce se întâmplă în propriile noastre țări. Mm, cum uh, credeți că va fi abordat și subiectul privind um, um, avorturile și interzicerea lor, uh, mai ales acum din perspectiva noii președinții? Există un lobby foarte puternic uh, aici și vorbesc de 5-6 mii de mail-uri pe zi. Uh, Uh, sunt subiecte foarte la modă, Israel, Palestina, drepturile animalelor și absolut tot ce se leagă îndeaproape sau pe departe de sănătatea reproductivă, uh, sănătatea reproducerii. Aș aprecia dacă ne-ați putea da părerea dumneavoastră de, despre acest, acest subiect. Regarding Istanbul Convention. Cu privire la Convenția de la Istanbul și uh, țările care ar trebui să o ratifice, Polonia în special, pot să vă spun că problema este mai degrabă una ce ține de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană. Rolul nostru este doar să producem uh, cifre, date, dovezi, să generăm date statistice. Avem experți, uh, lucrăm, bineînțeles, și cu Polonia, cu toții suntem uh, supărați cu privire la situația care există acolo, dar nu ține de noi, repet. În ce privește uh, problema drepturilor uh, reproductive și interzicerea avortului, ele coincid cu aceeași tendință pe care o semnalam mai devreme, acea reacție negativă foarte puternică. Putem să ne pregătim, putem să facem o analiză și să venim cu argumente, să spunem ce argumente ar putea fi invocate Însă eu personal constat că avem de-a face cu un conflict între drepturi, uh, pe de-o parte dreptul copilului, dreptul uh, familiei și pe de cealaltă parte drepturile femeii. Așa pare să fie văzută problema. Iar uh, noi la institut nu avem nimic de spus, statele membre trebuie să se pună de acord. Noi Știm bine că statele membre trebuie să uh, fie de acord. Ele, în plus, fac parte din uh, Consiliul nostru de conducere și uh, de mai multe ori am avut voturi discordante, n-am avut un vot unanim. Dar, cum spuneam, este un efort pe care trebuie să-l facă statele membre în comun. Doar ele pot rezolva această provocare. Doamna Julia Ward. Mulțumesc foarte mult! Apreciez uh, pozitiv activitatea făcută de institutul dumneavoastră. Fără ea nu ne-am putea face nici noi treaba aici, deci vă felicit și sper să continuați. Am văzut că dumneavoastră ați venit aici în special cu date cantitative, dar știm bine că în spatele acestor numere se află oameni și noi trebuie să facem legătura dintre uh, date datele din studiile dumneavoastră și femeile din spatele lor care suferă din cauza violenței, din cauza discrepanțelor uh, economice, din cauza austerității, a lipsei de oportunități de a participa la viața de societate. Noi trebuie să semnalăm aceste provocări, aceste probleme. Mă întreb însă dacă ați reușit să colectați date cu privire la fenomenul violenței politice pentru că aceasta e o preocupare tot mai mare pentru mine personal. În parte și pentru că Joe Cox, una dintre colegele noastre, Joe Cox din Marea Britanie, a fost ucisă, a fost asasinată din cauza convingerilor ei politice. Și cred, iată, că avem de-a face nu doar cu violența fizică, ci și violență politică care se manifestă online, în sfera publică, în uh, media, pe rețele sociale și uh, vedem că femeile au, uh, din păcate, sentimentul că nu pot să candideze la funcții politice, funcții înalte. Treaba noastră ar trebui să dezamorsăm acest fenomen, să adunăm date și să expunem această problemă astfel încât să o putem rezolva. Doamna Langbach. Așa este, acest fenomen e în creștere puternică. Noi uh, nu ne-am concentrat uh, în mod particular pe violența politică în activitatea noastră, dar am analizat-o atunci când am întocmit raportul nostru pentru președinția luxemburgheză cu privire la platforma Beijing femei în funcție de conducere, iar femei în politică a fost o componentă destul de semnificativă. Dar uh, nu cred că am făcut uh, suficientă cercetare pentru că ar trebui să ne concentrăm pe multe alte domenii. Parțial, uh, această temă se regăsește în, într-un instrument pe care l-am pus la dispoziție anul trecut prin Uniunea Interparlamentară am uh, dezvoltat o serie de indicatori, o abordare prin care fiecare Parlament Național poate analiza condițiile cu care se confruntă femeile din țara respectivă, să vedem uh, dacă condițiile sunt încurajatoare sau nu. Nu sunt uh, sigură, dar cred că unul dintre indicatorii din aceste analize furnizate parlamentelor naționale ține de acest mediu mediu extern. Dar, uh, da, aveți dreptate. Acum știu că urmează să ne pregătim pentru următoarea perioadă electorală, următoarea perioadă electorală în Parlamentul European, deci știu că este o problemă. Doamna Gruba. Mulțumesc, doamna președinte. Mă simt uh, nevoită să iau cuvântul pentru că Colegele mele au uh, adus vorba despre Polonia, țara de unde vin eu. Consider că mm, comentariile făcute aici sunt uh, în sine un act de violență. Pentru că în Polonia noi avem un uh, guvern conservator ales în mod democratic și care și-a asumat această linie de a avortului pro-viață și trebuie respectat. Nu înțeleg de ce oamenii protestează împotriva eu. Sunt conservatoare și mă simt atacată în momentul în care aud că uh, alții vor să ne ostracizeze. Avem toate drepturile democratice să ne pronunțăm pentru viață și marea majoritate a polonezilor consideră că viața este sfântă și că trebuie să fie protejată chiar din momentul concepției. În 2004 și în 2005, când am fost în Parlamentul European, am vorbit de mai multe ori în uh, această problemă și am spus că vreau să modificăm uh, definiția sănătății reproductive. Noi nu suntem animale să ne reproducem. Am spus că vreau să schimb acest cuvânt cu procreere, nu reproducere, ci procreere. Doar animalele se reproduc și uh, fac un apel la dumneavoastră să ni se respecte decizia democratică pentru că nu suntem uh, niște uh, nebuni, necivilizați. Am făcut o alegere și știu că există nenumărate opinii și dumneavoastră aveți o opinie. Ați spus că cei care fac avort suferă de o traumă iar femeile care fac avort riscă chiar să moară din această cauză. Poate că ar fi mai bine să ajutăm femeile care sunt însărcinate. Eu una mă simt stigmatizată și ostracizată. Doamna Noisle. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că îmi dați cuvântul din nou nu cred că această intervenție poate fi uh, trecută cu vederea. Dumneavoastră, stimată colegă, aveți dreptul la propria opinie. Poate considerați că guvernul polonez reprezintă majoritatea, dar dreptul meu este să am o altă opinie și aici avem libertate de exprimare și avem libertate de exprimare să ne exprimăm cu privire la ce face o altă țară. Și fiecare femeie din această comisie are dreptul să vorbească despre situația femeilor din altă țară nu uh, admonestăm, nu mostrăm pe nimeni, pur și simplu ne exprimăm opinia. Iar pentru mine una mi se pare inacceptabil ce se întâmplă, ce face guvernul Poloniei. Și am văzut femeile cum au protestat în stradă. Mulțumim, doamna Ward. Dacă am înțeles eu bine, mobilizarea în masă a femeilor și bărbaților care au ieșit în stradă în Polonia din cauza uh, propunerii de a limita dreptul la avort a dus uh, la uh, blocarea acestor măsuri guvernamentale. Deci, iată, avem aici reacție și mobilizare la nivelul ierbii Asta s-a întâmplat și am văzut ce au făcut femeile care au mărșăluit la inaugurarea lui Donald Trump. Cred că este foarte important ca femei cu uh, diverse revendicări sau din diverse uh, straturi, contexte, să poată să se exprime liber. Dumneavoastră uh, ați uh, spus că ce facem noi aici este o violență împotriva dumneavoastră, că discuția noastră de aici e violentă. Dar cred că ar trebui să uh, recunoaștem că atunci când avortul este ilegal, femeile vor continua să facă avorturi și se vor expune unor riscuri, unor intervenții medicale neautorizate și asta duce chiar la moartea uh, fătului. Femeile nu pot avea acces la îngrijirea medicală de care au nevoie, deci ar fi mai bine să vedem dovezile. Și e foarte bine din acest motiv că există un institut care colectează aceste dovezi, aceste date, pe baza cărora noi putem face politici și legi în acest for parlamentar. Mulțumesc! Președinte, vă mulțumesc! Cred că toate colegele, toți colegii care au dorit să ia cuvântul au făcut-o deja, au pus întrebări. Acum, în ce mă privește, aș vrea să spun că sper, sper să continue colaborarea dintre comisia noastră și Institutul pentru Egalitate de Șanse. Însă, vreau să întreb ce putem face noi pentru a ajuta uh, Institutul pentru ca toate studiile pe care le uh, produceți dumneavoastră să fie accesibile și pentru celelalte foruri uh, și um, instituții europene. Pentru că uh, egalitatea de șanse este ceva foarte important atunci când se iau hotărâri și se dau rezoluții în alte comisii parlamentare. Poate că am putea să reflectăm la aceste aspecte, la modul în care putem ajuta la diseminarea acestor informații, pentru că avem, iată, rezultatele unor studii făcute de Institutul pentru Egalitatea de Șanse. Și uh, un alt lucru, dacă ne uităm la ce se întâmplă în cele 28 de state membre în materie de egalitate de șanse, constatăm că există foarte multe disparități, discrepanțe între un stat și altul. Foarte multe decizii uh, depind de personalitățile politice ale momentului, de mm, femeile sau bărbații aflați în funcție de conducere la momentul respectiv. Eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre utilitatea principiului egalității de șanse în toate sectoarele. Mulțumesc încă o dată, doamna Virginia Langbach, Mulțumim uh, Institutului European pentru Egalitatea de Șanse. Sunteți uh, cu sediul în Lituania și eu sunt lituaneancă și vă urez mult succes în activitate. Doamna Langbach, vă mulțumesc. Uh, cred că, într-adevăr, prin comisia dumneavoastră, prin coordonatorii de la această comisie, am putea cel mai bine să diseminăm cifrele și datele pe care noi uh, le aflăm la institutul nostru, pentru că, într-adevăr, nu acestea ar trebui să ne intereseze în primul rând, ci cum putem să le uh, corelăm cu egalitatea de șanse, cu politicile de resort. Și avem foarte multe instrumente și argumente pe care vi le putem uh, furniza. Deci, da, ar fi un pas foarte binevenit să colaborăm cu comisia dumneavoastră și cu celelalte comisii. Să vedem în ce măsură egalitatea de șanse joacă un rol în deciziile pe care le iau celelalte comisii. Aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea și în anul acesta. Mulțumesc! Ministre, ai ateis, todėl. Dragi colegi, Doamna ministru, ministrul maltez pentru dialog social urmează să vină în câteva minute, până atunci luăm o scurtă pauză.

Gerbiami kolegos, mes tęsim mūsų posėdį. Dragi colegi, haideți să continuăm ședința noastră. Mergem mai departe, așadar. O avem astăzi invitată pe doamna Helena Dali, ministru maltez pentru dialog social, consumator și libertăți civile. Doamna Helena Dali ne va prezenta prioritățile președinției malteze în domeniul drepturilor femeii și egalității de șanse. Doamna ministru, aveți cuvântul. În urmă cu 60 de ani, Europa era considerată un exemplu de prosperitate, dezvoltare și pace. Iar uh, această reputație a fost uh, cucerită, cu toate că multă lume era sceptică cu privire la șansele noastre de a ne uni. Acum, iată, a venit rândul Maltei să preia președinția Uniunii Europene. Suntem cel mai mic stat european și totuși avem privilegiul și onoarea de a conduce Consiliul European. E momentul în care trebuie să facem un bilanț al ultimilor 60 de ani. Cu toții avem obligația de a proteja tot ce am dobândit până acum și de a comunica beneficiile acestui proiect european cetățenilor noștri beneficii care uneori sunt uitate. Avem uh, și o ocazie foarte bună de a privi către viitor în acest moment, pentru că știm că Europa are nevoie de un nou impuls și ultimele evoluții din Uniunea Europeană au arătat clar nevoia ca Uniunea să se apropie mai mult de oamenii săi și să comunice în mod mai eficient. se iau măsuri uh, importante pentru a oferi condiții mai bune cetățenilor noștri și ei trebuie să aibă ocazia de a-și um, realiza îndeplin... așteptările și aspirațiile. Am văzut în ultimii ani uh, ce s-a întâmplat și uh, faptul că nevoia de reformă este mai stringentă decât niciodată. Iar vocea oamenilor care uh, s-a auzit până la noi a semnalat acest lucru. Chiar fundamentele proiectului european riscă să fie puse la îndoială. Malta însă vine cu o contribuție valoroasă la proiectul european și noi uh, dorim ca pe parcursul președinției noastre, prin activitatea la Consiliu și prin colaborarea cu Parlamentul European, Sperăm așadar ca Uniunea Europeană să uh, capete puteri. Știm sigur că șase luni de zile sunt o perioadă extrem de scurtă, totuși noi suntem ambițioși, considerăm că vom putea înregistra progres uh, pe calea proiectului european. Totuși, să fim realiști, uh, suntem destul de limitați, însă asta nu înseamnă că nu avem și aturi. la Consiliu uh, vom sta de vorbă onest cu celelalte delegații, nu avem o agendă ascunsă, nu avem uh, niciun fel de pretenții și la fel dorim să conlucrăm și cu Parlamentul European în spiritul colaborării și onestității. Faptul că primul ministru și vice-prim-ministrul, ministrul de finanțe și șeful opoziției au fost cu toții membri ai Parlamentului European, garantează faptul că noi înțelegem cu toții importanța rolului Parlamentului European. Iar dumneavoastră, ca reprezentanți direct ai uh, cetățenilor europeni, doriți să legiferați în interesul lor. Noi suntem uh, mândri de faptul că ne asumăm președinția în acest moment Principiul care ne va ghida pe parcursul mandatului va fi să asigurăm un impuls nou, un impuls proaspăt Uniunii și să aducem uh, cetățenii mai aproape de Uniune, oamenii, consumatorii și părțile interesate. Iată de ce am identificat șase priorități. Imigrația, securitatea, piața unică, incluziunea socială, vecinătatea și afacerile maritime. Asta pentru că noi uh, credem realmente că cetățenii noștri au preocupări legitime cărora trebuie să le dăm ascultare. Cred că ar trebui să parcurg fiecare din aceste priorități, să le iau pe rând și cu permisiunea dumneavoastră, doamna președinte, o să vorbesc despre ce intenționăm să facem uh, în sectorul uh, vizat de comisia dumneavoastră. Da. Stimați uh, eurodeputați, mă bucur să fiu aici în Comisia FEM, pentru că știu că dumneavoastră ați fost uh, o speranță a feminismului timp de ani de zile, ați fost avocați ai acestei problematici. Este momentul să înfăptuim acea justiție de gen, pentru că știm că uh, este o problemă cu care ne confruntăm zi de zi. Prin uh, proximitatea Parlamentului, proximitatea pe care are cu fiecare bărbat și femeie din uh, continentul nostru, dumneavoastră aveți posibilitatea de a-i reconecta pe cetățeni cu, gol, cu obiectivele noastre, cu prioritățile noastre. Ca o femeie care a făcut campanie pentru egalitatea de șanse și împotriva violenței de gen timp de ani de zile, continui să fac această campanie în cadrul mandatului meu de ministru. Mă bucur așadar să văd că există un angajament crescând la nivel european pentru a elimina toate formele de violență de gen și violență împotriva femeii. Cea mai bună cale de a realiza acest obiectiv este Convenția de la Istanbul. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre o ratifică. Uniunea Europeană, în același timp, trebuie să ratifice și ea Convenția de la Istanbul. Președinția malteză dorește ca această prioritate să fie una dintre primele priorități în ce privește drepturile omului. În săptămânile următoare vom găzdui o conferință dedicată prevenirii violenței împotriva femeilor și vom pune accentul pe o mai mare cooperare între statele membre. Să nu uităm că în Uniunea Europeană una din trei femei a fost expuse unei forme de violență sau alteia cel puțin o dată în viață. Prin urmare, eradicarea acestei forme de violență necesită o abordare cuprinzătoare. Asta presupune eforturi mai mari din partea tuturor statelor membre. Trebuie să îmbunătățim disponibilitatea datelor, calitatea datelor, fiabilitatea lor, ne sunt necesare campanii de conștientizare, trebuie să luăm măsuri pentru a preveni acest tip de violență, trebuie să oferim sprijin mai bun victimelor și să existe mecanisme adecvate de raportare și de monitorizare și, bineînțeles, acces la justiție. Femeile sunt uh, confruntate cu problema sexismului, dar și a rasismului, xenofobiei, vârstei, homofobiei, transfobiei și a altor forme de discriminare ce se intersectează. Reprezentarea femeilor în uh, consiliile de conducere ale companiilor a fost o problemă discutată de mulți ani în Uniunea Europeană. Președinția malteză recunoaște importanța nevoii de a sublinia uh, nevoia de a rezolva uh, acest dosar odată pentru totdeauna. E nevoie de un cadru coordonat la nivel european care să asigure faptul că femeile sunt bine reprezentate în managementul companiilor listate la bursă și astfel sunt pe teren egal cu bărbații care ocupă aceste funcții. Președinția malteză, de asemenea, așteaptă propunerea Comisiei Europene cu privire la echilibru între viața privată și cea profesională. Această inițiativă dorește să modernizeze cadrul de politică, cadrul juridic, pentru a-l adapta la piața muncii de astăzi, pentru a le permite părinților care au copii sau uh, celor care au în îngrijire um, vârstnici să își uh, echilibreze viața profesională cu cea privată. Asta va avea un impact asupra participării femeilor uh, la uh, piața muncii, pentru că știm că politicile de resort joacă un rol esențial în înlăturarea obstacolelor ce stau în calea ocupării femeilor. Atâta timp cât femeile doresc să aibă copii și nu la presiunea societății, dar trebuie în același timp să um, ia parte și la viața profesională, să aibă un loc de muncă, e nevoie să le asigurăm condiții prin care să aibă un echilibru. Așadar, în mandatul președinției noastre va urma, va urma lansarea acestei propuneri a comisiei pe care noi o salutăm. Președinția malteză a emis deja un proiect de concluzie ale Consiliului pentru femeile care au locuri de muncă precare, care nu au posibilitatea de promovare, de mărtăție, din cauza că nu au calificările necesare. De asemenea, există femei, dar și bărbați, uh, cărora le este foarte greu să reintre pe piața muncii. Garantarea unor condiții egale, unor oportunități egale pentru femei și bărbați în câmpul muncii rămâne în continuare o problemă. Pe parcursul anilor știm că Uniunea Europeană are, a adoptat uh, politici precum uh, angajamentul strategic privind egalitatea de șanse și impactul uh, egalității de șanse pe piața muncii. Dar nu e suficient. Statisticile arată că piața muncii în Uniunea Europeană prezintă în continuare o serie întreagă de provocări în acest sens. Femeile sunt expuse unui risc mai mare de a lucra în condiții precare. În plus, Femeile cu calificări modeste sunt expuse mai mult decât bărbații riscului de șomaj. Formarea este cheia, pentru că ea facilitează reintegrarea femeilor și bărbaților pe piața muncii și îi poate ajuta să progreseze. Președinția malteză va organiza o serie întreagă de evenimente în privința egalității de șanse. Dorim să eliminăm uh, violența împotriva femeilor, împotriva discriminării de gen. Asta va fi o conferință pe 3 februarie. În plus, vom mai avea și o conferință interministerială la nivel înalt pe tema LGBTQ pe 23 februarie. Astfel vom uh, putea acorda o mai mare vizibilitate egalității de gen și vom putea uh, încerca să realizăm un progres cu privire la implementarea concluziilor din iunie 2016 și vom vedea dacă uh, Comisia Europeană a reușit să facă ceva în plus cu privire la uh, această problemă LGBTQ. În plus, vom uh, comemora Ziua Internațională de luptă împotriva homofobiei prin o serie de activități organizate la Bruxelles. Președinția malteză va mai avea inițiative cu privire la uh, egalitatea de șanse și în plan internațional. În martie uh, va fi uh, întrunirea Comisiei ONU pentru uh, situația femeilor. Acolo se va discuta despre violența împotriva femeilor și cam acestea au fost ideile. Vă mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare a priorităților uh, președinției malteze în domeniul egalității de șanse și a drepturilor femeilor. Și acum aș dori să îi rog pe coordonator să adreseze întrebări. Și, în primul rând, doamna Corața Bild. Mulțumesc foarte mult în numele meu și al grupului meu, vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru discursul dumneavoastră. Noi, PPE, suntem angajați pentru promovarea egalității de șanse și pentru combaterea stereotipiei și a violenței împotriva femeilor. Uh, și vrem să existe șanse și oportunități egale. Mă bucur că vă concentrați asupra subiectului violenței, pentru că și noi vrem să ne concentrăm pe un subiect unde să putem obține cele mai bune rezultate la nivel european acolo unde este nevoie de cooperare și de forțe unite. Salut uh, observațiile noastre legate de Convenția de la Istanbul și pentru că sunt uh, raportor pentru uh, aderarea Turciei la Convenția de la Istanbul. De asemenea, într-adevăr, este important să convingem statele membre care încă nu au ratificat convenția să o facă și, de asemenea, ar trebui să câștigăm consens în Consiliu pentru aderarea UE la Convenție. Există probleme legate de definirea genului și este important să clarificăm ce spune Consiliul Europei și ce spune Convenția, pentru că definiția genului uh, sau violența bazată pe gen este violență împotriva femeilor doar pentru că sunt femei și este important să ne angajăm într-un dialog pentru a clarifica aceste neînțelegeri. Cu tot respectul față de colegi, nu are nicio legătură cu valorile creștine sau tradiții sau cultură sau uh, valori de familie. PP-ul este angajat și să lupte împotriva altor forme de violență împotriva femeilor, pentru că uh, femeile sunt supuse abuzurilor, exploatării, hărțuirii sexuale din partea traficanților uh, în uh, țările gazdă, pe traseul spre Europa și așa mai departe. Am fost împreună cu colegii în vizită la taberele de refugiați din Turcia, unde uh, sunt foarte multe de făcut și am adoptat o rezoluție în acest sens pentru a asigura siguranța pentru femei și zone sigure pentru ele. Sperăm, deci, ca și președinția noastră să se concentreze asupra uh, femeilor migrante și să convingă statele membre să respecte recomandările, pentru că situația este una foarte urgentă acum. Considerăm de asemenea că independența economică a femeilor, așa cum ați spus, este cheia egalității și trebuie să facem mai multe pentru a încuraja femeile antreprenori cu măsuri concrete cu plata egală pentru muncă egală este o luptă esențială pe care am demarat-o împreună și, de asemenea, acces la îngrijiri de sănătate și la sănătatea reproductivă pentru fete și femei. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru, și îmi pare rău că va trebui să plec la IMCO, pentru că sunt prim vicepreședinte acolo și avem invitată președinția malteză și acolo. Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Gracias, señora presidenta. Eh, señora ministra, por supuesto, en nombre de... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele so în grupului socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Am văzut poziția dumneavoastră pe marginea mai multor teme care ne preocupă zilnic în această comisie. Ați menționat dosare care sunt în continuare deschise, atât la Parlament cât și la Consiliu, așa încât poate aș putea să vă transmit frustrarea pe care o resimțim datorată lipsei de voință politică pentru a avansa pe marginea anumitor dosare pe care le tot tratăm de foarte multă vreme și tot așteptăm o poziție din partea Consiliului, cum ar fi directiva Women's on Boards, adică femei în posturi de conducere ale companiilor. Ați vorbit despre niște simulente noi din partea președinției malteze, lucru pe care noi ca grup l-am salutat dar vă solicităm să faceți toate eforturile pentru a ajunge la o poziție comună, astfel încât să putem începe negocierile. Înțelegem din partea Parlamentului că pot exista poziții divergente, dar trebuie să putem să ne așezăm la o masă a negocierilor și să discutăm. Acest lucru este esențial. Nu putem trece în președinție după președinție timp de 2 ani și jumătate și să vedem că până la urmă Consiliul nu are o poziție unică. Vă bucurați de mult sprijin din partea acestui grup uh, și din partea grupurilor parlamentare să mergeți mai departe cu aceste dosare. Același uh, lucru se aplică și concilierii. Noi ne-am spus clar poziția. Am adoptat un raport inițial în care solicităm Comisiei Europene să facă propuneri în acest cadru. Înțelegem că sunt multe subiecte diferite, dar este esențial să avem măcar o propunere legislativă. Pentru că legislația este cea care va îndemna statele membre să avanseze. Odată ce propunerea a fost retrasă pentru directiva privind concediul de maternitate, trebuie să existe altceva care să acopere acest domeniu. Dacă președinția dumneavoastră vrea să facă progrese în aceste domenii, aveți o comisie care vă susține și care va colabora strâns cu dumneavoastră pe aceste teme. În încercarea de a convinge comisia să vină cu propuneri legislative. Bineînțeles, în domeniul violenței domestice, așa cum a spus și doamna Corața Bild, voi lucra și la problema migrației Am analizat uh, situația femeilor refugiat, am uh, venit chiar cu un raport din partea acestei comisii parlamentare. Recent am avut o dezbatere în Parlament prin care se solicita o conștientizare mai mare în ceea ce privește refugiații și uh, condițiile meteo nefavorabile pentru femei și copii, situația este deosebit de vulnerabilă și ca atare vom lucra în continuare pe această temă. Dați-mi voie să închei spunând că vă bucurați de sprijinul grupului nostru politic și sunt sigură și de sprijinul uh, întregii noastre comisii, dar vă rog să faceți tot posibilul pentru a încerca să rezolvați această frustrare a Parlamentului pentru că uh, mi se pare că este o indisponibilitate de a face progrese în ceea ce privește aceste domenii. Pentru că acest lucru ar reprezenta un succes nu doar pentru președinția dumneavoastră, ci și pentru femeile din toată lumea. Mulțumesc, doamna Milnar! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna ministru că ați venit aici și că ne-ați prezentat uh, prioritățile președinției malteze. Cu toții știm că ne așteaptă vremuri uh, tulburi uh, în următoarele șase luni și președintele dumneavoastră ne-a spus același lucru la Strasburg. Dar vreau să uh, subliniez și să susțin pe deplin ceea ce a spus colega mea, doamna Perez. Suntem frustrați și spun acest lucru din punct de vedere personal, dar și din punctul de vedere al coordonatorului pentru subiectele legate de femei la grupul liberalilor. Aveți eh, sprijinul nostru de plin și tot am senzația că tot revenim la același subiect. Eh, la fiecare președinție nouă le cerem să ne spună care este poziția lor și eh, nu se întâmplă nimic. Uh, să știți că noi nu o să ne oprim din uh, treaba noastră, dar am vrea ca dumneavoastră să înregistrați succese în acest domeniu și uh, contăm pe dumneavoastră și dumneavoastră puteți conta pe noi. Și de asemenea vă bucurați de sprijinul de plin al grupului meu politic. Am două întrebări concrete la care nu cred că v-ați referit. În primul rând, care este strategia malteză în ceea ce privește femeile în posturi de conducere și de, dacă aveți vreo strategie, spuneți-ne cum putem să o uh, susținem. Și în al doilea rând, pe 1 și 2 februarie uh, vor fi cele două reuniuni uh, Uh, la nivel înalt în ceea ce privește mainstreamingul de gen, uh, care vor fi găzuite de Malta și aș vrea să știu eu, în calitate de coordonator, care sunt așteptările dumneavoastră de la aceste uh, conferințe. Mulțumesc, doamna Bior, în numele GUE. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă urez bun, un bun venit călduros la comisia noastră. Aș vrea să mă refer și eu la câte subiecte uh, pe care le-au menționat deja colegele mele. Importanța de a merge mai departe în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor, ratificarea Convenției de la Istanbul de către UE și de către statele membre individual. Apoi, uh, noua reuniune a Comisiei în ceea ce privește statutul femeilor. Am văzut că Trump nu pierde vremea, deja a semnat un, or, un ordin executiv prin care interzice finanțarea organizațiilor care oferă informații despre avort, deci nu doar avorturi. Cred că este extrem de important pentru UE să ia măsuri urgente, așa cum s-a întâmplat și în timpul administrației Bush, și să spunem că noi vom fi jucătorul global care va acoperi pierderea de finanțare care va afecta aceste organizații și care va afecta, bineînțeles, și femeile care nu vor beneficia de îngrijirea de care au nevoie. Sper, deci, că veți conduce delegația UE și veți transmite un mesaj clar în martie către restul lumii. Un al doilea element la care vreau să mă refer, ați vorbit despre echilibrul între viața profesională și uh, viața privată. Bineînțeles, așteptăm propunerea Comisiei în ceea ce privește diversele tipuri de concediu parental, dar un element pe care aș vrea să-l uh, discut este îngrijirea copilului, pentru că știu că Malta a avut succes în acest domeniu. Cum ridicăm obiectivele de la Barcelona și le transformăm într-un plan de acțiune? Cum le punem în aplicare? Având în vedere progresele dumneavoastră în acest domeniu, ați putea fi chiar președinția care chiar schimbă ceva în ceea ce privește relansarea acestor ținte de la Barcelona. Al treilea element care este o prioritate pentru președinția dumneavoastră este sistemul comun de azil. În comisie am lucrat pe această temă și am lucrat și la situația femeilor refugiate, situație care nu este acceptabilă și trebuie să ne asigurăm că vom avea propuneri legislative prin grupul de lucru prin care să includem uh, egalitatea. De asemenea, aveam să mă refer și la LGBTIQ și la problema drepturilor refugiaților, care ar trebui să fie incluse în procesul legislativ. Și nu în cele din urmă o întrebare subcintă. Comisia trebuie să vină cu o strategie împotriva traficului cu ființe umane. Bineînțeles, această comisie se concentrează specific asupra subiectului principal, uh, traficul cu fete și femei. Cum puteți uh, uh, să aveți o nouă strategie în care să se concentreze mai mult pe fete și femei? Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, spre doamna Regner, mulțumesc că ați venit și ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Colegii au menționat uh, uh, frustrările pe care le au față de Consiliu, dar și față de Comisie. Și de asemenea s-a menționat și faptul că la cel mai puternic om din lume este acum un misogin deci, dacă vedeți toate aceste evoluții, avem nevoie de o voce și mai puternică pentru drepturile femeilor și ne punem mari speranțe în dumneavoastră. Sperăm ca dumneavoastră să puteți fi această voce în Consiliul European. Nu vreau să vă supun presiunii, dar aveți șase luni la dispoziție și ne așteptăm să vedem rezultate. S-au menționat deja multe lucruri de către colegi și vreau să mă refer specific la trei puncte. Primul se referă la femeile în posturi de conducere. Cu toții credem că acest lucru trebuie să se realizeze și fac apel la dumneavoastră pentru că știm că guvernul german în special blochează această inițiativă în special pe bază ideologică și vreau să vă rog să puneți presiune asupra colegilor germani pentru că acest, uh, acesta ar putea fi punctul de cotitură pentru a avea rezultate. Al doilea element, ați menționat tratatul de la Roma, care a fost adoptat în urmă cu șase ani și în acest uh, tratat există o frază foarte importantă. Există mai multe, dar una este foarte importantă și anume plata egală între bărbați și femei. Este o promisiune pe care am făcut-o, dar pe care încă nu am transformat-o în realitate și ați menționat și locurile precare de muncă și vreau să subliniez că această comisie chiar vrea să aibă o legislație pe această temă a discriminării de plată. Ultimul punct, și acesta este un compliment la adresa guvernului dumneavoastră și a muncii pe care ați făcut-o în ultimii ani, o legislație foarte progresistă în ceea ce privește intersexul. Și vreau să vă întreb dacă veți uh, aduce pe tapet și acest uh, subiect atunci când discutați despre LGBTIQ pentru a vă convinge Consiliul să adopte niște legi mai uh, progresiste în ceea ce privește identitatea sexuală. Mulțumesc. thank you very much. And now coordinator. Mulțumesc. acum coordonatorul ENF. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Veți fi uh, reprezentantul nostru al Comisiei FAM la Consiliu și am luat notă de prioritățile dumneavoastră în timpul președinției mandale, uh, Malta să mă scuzați. În acest sens, uh, v-am să mă refer la politica pe care o aveți în Malta din 2013 pentru Uh, persoanele LGBTQ. Uh, în 2013 ați uh, adoptat o lege legată de identitatea sexuală care a fost etichetată de media drept cea mai progresistă lege din lume. Se poate face o schimbare de sex printr-o simplă declarație la primărie. Vreau să știu dacă această lege este doar o aspirație ideologică a elitelor progresiste sau dacă uh, s-a bazat pe o consultare a populației uh, malteze și dacă ne puteți oferi niște statistici în ceea ce privește numărul de persoane care și-au schimbat sexul ca urmare a acestei legislații. Uh, apoi, Mulți vorbesc doar de diferențe lingvistice. Eu o să mă refer aici la identitatea de gen, de unde decurge egalitatea de șanse. Uh, Uh, schimbarea de sex uh, nu mai, face uh, nu mai face trimiterea la diferențele naturale între bărbați și femei, ci la identitatea de gen, o ideologie care vizează să, difere, să facă o diferență între femei și bărbați nu doar prin natura lucrurilor, ci pe baza practicilor sexuale. Credeți că este normal ca într-un text legislativ european să avem așa ceva? să promovăm o egalitate bazată pe practica sexuală a indivizilor. Mulțumesc! Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să o rog pe doamna ministru să răspundă la întrebări și apoi vom avea o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Sorry.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 Mulțumesc că voi încerca să acopăr uh, majoritatea întrebărilor. Prima întrebare, combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, este un element uh, cheie al respectării drepturilor omului și Consiliul și-a mm, afirmat în mod repetat angajamentul pentru eliminarea tuturor formelor de violență de gen, încurajând toate statele membre să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul toate statele membre au semnat-o, dar nu au și ratificat-o. Uh, aderarea Uniunii Europene la această convenție este discutată în prezent și președinția malteză are încredere că va realiza progrese substanțiale este una din prioritățile noastre. Vă asigurăm de întregul nostru angajament de a ne asuma rolul. În ceea ce privește femeile migrante și traficul, cum spuneam și în introducere, migrația este de asemenea o prioritate pentru președinția noastră. Cu privire la femeile în uh, comisiile de conducere ale companiilor, uh, suntem conștienți că trebuie să facem mai multe pentru a crește prezența femeilor în posturile cheie, mai ales uh, în um, sectorul privat. Știți că statele membre însă au abordări foarte diverse uh, în acest domeniu și această diversitate trebuie respectată în termen de grad, de echilibru uh, de gen uh, atins deja și în termen de inițiative pentru îmbunătățirea acestui grad. În decembrie 2015, o minoritate blocantă a considerat că trebuie aplicat însă principiul subsidiarității în acest context. Textul actual uh, oferă uh, o clauză de flexibilitate a statelor membre care au introdus deja măsuri uh, care s-au bucurat de succes și președinția malteză susține această propunere și va face tot ce este posibil pentru a asigura un progres al discuțiilor în acest domeniu. În ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea personală, Consiliul recunoaște uh, Uh, importanța de a mm, uh, facilita un echilibru între cele două și Uh, intenționează să analizeze inițiativele Comisiei în acest domeniu. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală este un element cheie al politicii sociale și un element complex. Sunt necesare măsuri extrem de variate care să răspundă nevoilor cetățenilor, fie europeni, fie că sunt bărbați, femei, uh, uh, mame, tați, tineri sau persoane în vârstă. Trebuie să luăm în considerare această diversitate și să respectăm uh, diferitele abordări și perspective ale statelor membre, precum și nevoile și particularitățile diferitelor uh, tipuri de angajatori. S-a vorbit aici uh, despre politica privind gratuitatea um, serviciilor de îngrijire a copiilor și poate că Mm, putem să generalizăm această experiență națională, să încurajăm și alte state membre să aplice aceste măsuri. Pot să vă spun că rezultatele obținute au fost foarte bune. Deci vom discuta și despre acestea. Avem apoi consiliile, eh, concluziile, îmi cer scuze, concluziile Consiliului privind îmbunătățirea calificărilor și vom încuraja statele membre să mm, își intensifice eforturile pentru a uh, avea abordarea de gen uh, ca o, uh, mm, un element transversal în toate politicile lor răspunzând diferitelor provocări uh, Uh, referitoare la educația fetelor uh, și a femeilor și um, rămânerea lor în sistemul educațional, îmbunătățirea calificărilor, inclusiv pentru lucrătorii născuți în afara Uniunii Europene și uh, nevoia de a recunoaște abilitățile informale, competențele informale. Vom încuraja combaterea locurilor de muncă precare, îmbunătățirea condițiilor de muncă și vom încuraja companiile să ia măsuri pentru a facilita reconcilierea sau concilierea între responsabilitățile profesionale și cele personale de îngrijire a familiei. În ceea ce privește uh, întrebările privind uh, um, LGBTIQ, am spus deja că vom avea o conferință pe acest subiect și vom putea să prezentăm uh, ce am făcut? Participanții la conferință vor putea adresa întrebări acolo, la fața locului. Întrebările pe care le-ați pus și dumneavoastră au uh, o caracteristică națională și sigur că ne vom bucura să răspundem la ele, dar la un alt, într-un alt cadru și nu aici. Uh, thank you very much, Mrs. Minister, for answers. And now second... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Al doilea um, tur de întrebări acum, a doua rundă, doamna Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Doamnă ministru, bine ați venit în Comisia FAM. Vă bucurați de sprijinul nostru pentru un uh, mandat reușit care să aibă consecințe concrete pentru toate femeile din Europa și dincolo de frontierele ei. În calitate de raportor uh, pe directiva Women on Board, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care și-au, și-au exprimat sprijinul uh, pentru acest text și eu însă um, vă voi uh, repeta sprijinul nostru pentru a face tot ce este posibil pentru a debloca situația. Cu cât trece timpul, cu atât mesajele pe care le trimitem tinerelor femei care ar dori să-și um, realizeze întregul potențial nu este atât de pozitiv. În al doilea rând, um, vă sprijin pentru a uh, Mm, întreprinde cât mai multe inițiative și cât mai multe contacte cu statele membre pentru ca toate să ratifice Convenția de la Istanbul. Este un rezultat important pe care îl așteptăm. Nu ezitați uh, să-i uh, um, încurajați uh, uh, să aplice mecanismele de coordonare care sunt necesare pentru uh, aplicarea Convenției de la Istanbul, pentru că în unele state membre tocmai această teamă legată de implementarea Convenției frânează uh, ratificarea implicarea ei și trebuie să le explicăm că toate acestea vor contribui la binele nostru al tuturor. Președinția malteză a pus în centru regiunea mediteraneană și suntem cu toții conștienți că securitatea și stabilitatea în bazinul mediteranean înseamnă securitatea noastră proprie și stabilitatea noastră proprie și rolul femeilor în această regiune este primordial. Femeile sunt un motor al schimbării, am văzut asta uh, odată cu primăvara arabă, uh, însă am văzut și că acest impuls nu s-a tradus în niște inițiative concrete. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, aveți idei concrete pentru a promova rolul femeilor în bazinul mediteranean, mai ales în domeniul economic și cel al educației. Este un mesaj important care este așteptat de la noi și aveți atribuții în acest sens. Mulțumesc, doamna Reckner. Mulțumesc. Doamnă ministru, vedeți uh, pasiunea uh, pe care o punem pe acest subiect al femeilor în consiliile de conducere. Este vorba de o um, chestiune juridică, pentru că există o propunere legislativă pe masă și uh, este un domeniu în care putem să facem ceva, putem să aducem o schimbare. Nu vorbim despre um, problemele naționale care blochează acest proces. Vreau să vă întreb direct, pentru că v-am ascultat cu atenție, ați spus că președinția malteză este gata să facă tot ce este necesar pentru a discuta cu guvernele din Germania, din Suedia, din celelalte țări unde sunt probleme. Dar vă întreb, prevedeți o campanie, o conferință, ceva vizibil, pentru că aici vedeți o multitudine de grupuri politice care sunt însă gata să vă sprijine toate. Însă avem nevoie de ceva vizibil și vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru ca toată această problemă să devină mai clară, uh, în cadrul președinției malteze. Și a doua întrebare. Garantarea serviciilor de îngrijire a copiilor. În săptămâna trecută, în plen, am insistat pe această garantare. Sigur că există o legătură și cu politica egalității de tratament. Ați vorbit că una din, ați spus că una din prioritățile dumneavoastră este incluziunea socială. Deci ce aveți de gând să faceți aici? Mulțumesc. Doamna Ward. Mulțumesc foarte mult. O să aștept pentru că vroiam să-i spun ceva personal doamnei Dali uh, și văd că e puțin distrasă. Aici sunt. Vreau și eu să vă urez bun venit și să vă mulțumesc pentru uh, a, poziția puternică pe care o aveți uh, pe drepturile LGBTI am uh, fost împreună la un eveniment în Amsterdam și am vorbit despre importanța uh, drepturilor LGBTI uh, uh, înainte de um, parada de Tip pride de la Amsterdam și în Uniunea Europeană este nevoie de o egalitate de gen reală. Comisia noastră este o comisie care se luptă pentru drepturile femeilor și pentru uh, drepturile femeilor și pentru drepturile pentru egalitatea uh, de gen. Uh, nu trebuie să uităm asta. Problema noastră nu este legată numai de Trump. Săptămâna trecută, Parlamentul nostru a votat un președinte care are și el o problemă cu persoanele care se identifică ca LGBTI. Deci cred că avem în față o provocare de ordin politică, politic, nu numai în afara Uniunii Europene, ci și aici, în interiorul Uniunii Europene și în interiorul acestui Parlament. Și mă întreb cum puteți uh, să vă utilizați exemplele dumneavoastră pozitive în următoarele șase luni pentru a vă asigura că această uh, problematica egalității reale de gen este abordată, susținută în mod adecvat, pentru că este vorba despre drepturile uh, omului și despre valorile europene aici. Mulțumesc, domnul Domnul Damate, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, ca și pentru dumneavoastră și pentru mine este prima mea ședință în Comisia FAM și am uh, venit aici cu mare entuziasm pentru că mă așteptam să văd o sală plină de bărbați care urmau să se uh, bată cu ardoare pentru drepturile femeilor, pentru că eu fac parte din acei bărbați care consideră că drepturile femeilor nu sunt numai o problemă a femeilor, ci o problemă a umanității. De aceea am vrut neapărat să fac parte din această comisie. Și am, uh, aș dori să abordez două puncte cu dumneavoastră, pentru că știu că sunteți sensibilă la aceste idei, chiar dacă cunosc poziția țării dumneavoastră. În primul rând, um, mai devreme ați spus în introducere că trebuie protejate drepturile deja dobândite la nivel european. Și aveți dreptate. Însă nu trebuie nici să uităm uh, drepturile dobândite de către femei, poate nu peste tot, dar uh, mă gândesc la dreptul la avort, la întreruperea de sarcină. Și când vedem pozițiile pe care le-a asumat domnul Trump, dar nici nu trebuie să mergem așa de departe, să rămânem uh, pe continentul nostru, să ne uităm ce se întâmplă în Polonia sau în alte țări unde sunt uh, manifestații pro-life, unde se dorește interzicerea pilulei de a doua zi. Uh, Uh, unde guverne conservatoare promit și naționaliste promit să um, anuleze dreptul la avort, ei bine, există și cazuri în care întreruperea voluntară de, a sarcinii este uh, o infracțiune. Ei bine, eu sunt un uh, tânăr tătic și uh, n-aș vrea ca mâine niște reacționari uh, de orice culoare politică ar fi ei uh, să interzică fiicei mele să dispună de corpul ei așa cum dorește. Gândesc așadar ca cetățean, ca părinte și mă gândesc la toate tinerele care mâine sau fetițele care mâine se vor putea confrunta cu acest gen de interdicții. Și aș vrea să vă întreb dacă ne veți ajuta să rezistăm la acest regres Uh, pe care îl vedem și am mai aflat ceva, am fost absolut stupefiat să aflu că la nivel mondial 77% din liderii de opinie din domeniul politic sau alte domenii sunt împotriva avortului, uh, care sunt împotriva avortului, 77% din ei sunt bărbați. Um, e clar, uh, nu, nu riscă niciunul dintre ei să rămână însărcinat. Apoi, uh, echilibrul între viața profesională și cea personală. Ați abordat acest subiect și vă mulțumesc pentru asta. Însă, care e realitatea astăzi? Dacă aș fi părinte în uh, țara dumneavoastră, aș uh, beneficia de 10 zile de concediu parental. Ei bine, aici, în Parlamentul European, am dreptul la zero zile. Vedeți că dăm lecții altora, dar nu ne uităm la ce se întâmplă la ușa noastră. Și atunci, întrebarea este, v-aș încuraja să insistați pe această idee a egalității și din punct de vedere al concediului parental între mame și tați, pentru că și tatăl ar trebui să aibă dreptul să se ocupe de copilul său un anumit, o anumită perioadă de timp, să-și facă această plăcere Uh, și vă mulțumesc uh, anticipat, doamnă ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, mai avem... nu mai avem niciun membru al comisiei care dorește să pună întrebări. Doamnă ministru, vă rog să, să răspundeți la întrebări. On boards, women on boards, yes. Uh, as we said, we, we shall be doing everything that... Așa cum ați uh, spus, uh, vom face tot ce putem uh, și chiar chiar guvernul nostru și-a schimbat uh, poziția pe acest subiect. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, uh, într-adevăr este un uh, mesaj important și vom continua să luptăm pentru aderarea Uniunii Europene la această convenție. Acum, în ceea ce privește vizibilitatea uh, susținerii noastre pentru uh, prezența femeilor în consiliile de conducere, o să punem acest subiect pe ordinea de zi a CSW. Da, doamnă Ward, aveți uh, dreptate. Trebuie să luptăm pentru a o mm, egalitate de gen reală, care să fie cât mai cuprinzătoare, să nu vorbim numai despre drepturile femeilor, ci și despre o reală egalitate de gen și vom avea ocazia să discutăm acest subiect în cadrul conferinței pe care o vom uh, organiza în următoarea lună. S-au adresat întrebări legate de obiectivul uh, promovării uh, egalității de gen și promovării ideii de gen în toate politicile europene. Vom face acest lucru în strategiile europene, um, strategiile privind egalitatea de șanse, combaterea violenței împotriva femeilor și uh, demersurile pentru ratificarea Convenției uh, de la Istanbul. Iată obiectivele grupului de lucru care se va întâlni pe 1 și 2 februarie și apoi obiectivele conferinței uh, uh, privind uh, combaterea violenței de gen, unde vom discuta studiile finanțate de agenția privind drepturile fundamentale și de Consiliu. Se vor prezenta informații privind practicile actuale, precum și experiențele din diferitele state membre cu privire la accesul la justiție și la servicii. Da, aveți dreptate. Prezența bărbaților aici este foarte evidentă. Și vorbim despre drepturile femeilor în fața unor femei și mă întreb de ce uh, vorbesc în fața unor oameni care sunt deja convinși, femeile sunt deja convinse, avem nevoie de mai mulți bărbați, așa cum spuneți și dumneavoastră și uh, subiectele despre care vorbim aici trebuie să-i preocupe pe bărbați în uh, egală măsură cu femeile, pentru că și bărbații au uh, fete, fiice, surori, soții, partenere, mame și dacă dorim să progresăm ca societate, ca Uniune Europeană, Trebuie să mm, ne uităm la realitățile cu care se confruntă familiile, indiferent de forma acestor familii, realități de zi cu zi din perspectiva bărbaților și a femeilor, pentru că nu numai uh, femeile sunt cele care trebuie să își uh, exprime problemele și să caute soluțiile. Bărbații trebuie să fie și ei acolo și să vadă soluțiile din perspectiva lor. Este important să avem ambele perspective în procesul de luare a deciziilor atunci când lucrăm la politici și la modalitățile de îmbunătățire a vieții noastre. Suntem uh, parlamentari, uh, suntem uh, instituții care gestionează în fiecare zi problemele cotidiene ale concetățenilor, noș- concetățenilor noștri. și dacă bărbații și femeile nu sunt uh, prezenți împreună, făcând propuneri, uh, vorbind cu oamenii de pe stradă și discutând uh, la cină despre subiecte ca mm, șomajul, sănătatea femeilor, acestea sunt subiecte mm, care ne interesează pe toți. E bine, fără această uh, prezență, nu vom avea acea legătură de care avem nevoie între lumea reală și instituțiile noastre și fenomenele pe care le-am văzut, Brexit și altele, arată că um, concetățenii nu înțeleg relevanța uh, discuțiilor noastre de aici. Uh, noi, în calitate de parlamentari europeni sau naționali, um, trebuie să continuăm să aducem realitatea de zi cu zi uh, a vieții concetățenilor noștri în centrul uh, discuțiilor noastre, pentru că ei sunt uh, inima socială a Europei. Și dacă bărbații nu ascultă ceea ce spun femeile și invers, ei bine, nu putem lucra împreună la soluții. Soluții care să rezolve uh, problemele care ne sunt prezentate în uh, circumscripțiile noastre, în societățile noastre, problemele care ne sunt transmise de către societatea civilă, acestea sunt realitățile noastre. Spunem că în unele state membre, cum este statul meu, uh, membru, avem nevoie de o rată de natalitate mai mare, uh, se investesc bani în uh, educație, în drepturile femeilor, dar uh, se pierd bani pentru că nu există infrastructuri care să permită femeilor să facă mm, ambele lucruri, adică să și muncească și să și crească copiii, să-și asume toate aceste responsabilități cu seninătate. Și numai așa societatea noastră va putea progresa dacă familiile vor avea uh, la dispoziție infrastructura necesară de a-și asuma responsabilitățile și familiale și responsabilitățile profesionale la locul de muncă. Ačiū, ponia ministrė. Iš tikrųjų, iš visos širdies dėkoju, kad atvykot į mūsų komitetą. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Vă mulțumim pentru că ați venit uh, la comisia noastră și pentru că ne-ați prezentat prioritățile președinției malteze. Vă urez din toată inima numai succese în mandatul dumneavoastră. Sper să obțineți uh, rezultate concrete. Ne vom revedea fără nicio îndoială cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră în timpul mandatului. Așadar, încă o dată, succes în activitate! Uh, Mes apsvarstėm visus mūsų darbotvarkės klausimus. Noriu pasakyti, kad kitas posėdis vyks. Am uh, epuizat toate punctele de pe ordinea noastră de zi. Următoarea ședință are loc pe 6 februarie la orele 15. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Iar uh, acum o să avem ședința coordonatorilor, o ședință scurtă. Mulțumesc tuturor, la revedere!